Okay, we, we can start, yeah. Good morning, colleagues. Let's start. Bună dimineața, dragi colegi. Haideți să începem reuniunea comună Econ FAM. În primul rând, aș dori să vă întreb dacă aveți obiecții legate de ordinea de zi. Dacă nu este cazul, ordinea de zi este adoptată. Avem un singur punct pe ordinea de zi. Egalitatea de gen și politicile de taxare în Uniunea Europeană. Discutarea amendamentelor și astăzi vom discuta cele 189 de amendamente depuse pe marginea raportului comun Econfam privind egalitatea de gen și politicile fiscale în Uniunea Europeană. Corap- um, coraportori sunt Marisa Matias din partea Econ și Ernest Urta sunt din partea Comisiei FAM. O să dăm cuvântul în primul rând coraportorilor care ne vor prezenta părerile personale legate de principalele elemente ale amendamentelor depuse. Și dau cuvântul în primul rând doamnei Matias pentru uh, la, la început. Trei minute, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președintă. obrigada, bom dia. Bem, eu quero começar por, eh, por agradecer aos relatores sombra e às relatoras sombra. Doamna președintă, permiteți-mi să mulțumesc în primul rând raportorilor din Umbra pentru amendamentele depuse, să mulțumesc uh, și colegilor care au discutat deja toate aceste chestiuni cu mine. După cum am spus, au fost depuse 189 de amendamente și deja am uh, convenit pe marginea câtorva amendamente de compromis. Și cu această ocazie am văzut că există o abordare constructivă din partea colegilor, că aceștia își doresc să ajungem la un acord, ceea ce este extrem de important pentru mine, cât și pentru Ernest Urtasun, coraportorul meu, pentru că amândoi dorim să incorporăm egalitatea de gen în politica fiscală. Nu cred că acest lucru se va dovedi atât de dificil. Cred că vom uh, reuși să ajungem la un acord pe marginea principalelor uh, chestiuni. Un punct puțin mai uh, dificil se referă la individualizarea și cred că vom avea ocazia unui schimb de opinii pe acest subiect. Desigur, col, uh, colegii se pot referi la toate aspectele care li se par lor relevante din acest raport, însă cred că ar fi foarte util să putem discuta și subiectul individualizării. tocmai pentru a ajunge la un uh, acord. O să mă opresc aici, doamnă președintă, pentru că aștept cu nerăbdare să aud care sunt uh, părerile colegilor uh, noștri pentru a putea demara o dezbatere. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamna Matias. Și acum o să dau cuvântul domnului Urtasun. Mulțumesc foarte pe scurt, aș dori și eu să mulțumesc colegilor pentru interesul manifestat față de acest uh, raport. Um, am primit multe amendamente și cred că vom adopta un text bun, un uh, raport care să promoveze egalitatea de gen în domeniul politicilor fiscale. Dacă acest text va fi adoptat, cred că va fi unul foarte util din acest punct de vedere, va putea influența și procese cum ar fi semestrul european, recomandările specifice pentru fiecare țară în parte și politicile fiscale ale statelor membre. În uh, ciuda numărului mare de amendamente depuse, cred că există uh, acord destul de extins pe marginea unor chestiuni uh, cum ar fi adaptarea mm, fiscalității directe și indirecte la egalitatea de, de gen și m-a bucurat să văd că în prima reuniune a raportorilor din umbră, dincolo de câteva chestiuni minore uh, referitoare la formularea textului, majoritatea își, uh, o majoritate își dorea un consens pe marginea acestor chestiuni importante. Mai există o singură chestiune pe care trebuie să o soluționăm individualizarea taxării veniturilor. Pentru mine există un minim care trebuie precizat în acest ramot și anume să recomandăm statelor membre eliminarea oricărui tip de discriminare rezultate de pe urma unei uh, impuneri fiscale comune. Știm că există o manifestare de discriminare în urma impunerii fiscale comune. Nu știu care va fi până la urmă numitorul uh, comun pe care îl vom găsi, dar sunt sigur că vom găsi o asemenea soluție comună și, în general, cred că acest lucru va fi posibil și sunt sigur că acest raport se va bucura de un sprijin uh, larg în ambele comisii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ostasun. și acum o să dau cuvântul colegilor care doresc să, inter- să intervină. Primii vor fi um, raportorii din umbră, domnul Gerhol, care înlocuiește un raportor din umbră. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Notițele pe care le-am primit ieri sunt în limba engleză, deci o să vorbesc în limba engleză. Domnul Hei și doamna Zaborska își cer scuze pentru faptul că nu pot participa la această reuniune, dar aș dori să, să vă împărtășesc eu câteva păreri din partea grupului PP uh, legate de acest raport. PP-ul a depus mai mult de 70 de amendamente, ceea ce demonstrează angajamentul nostru și intenția de a fi constructivi. Am avut o reuniune a raportorilor din umbră până acum și cred că putem încheia acest raport uh, foarte repede. Dacă îmi permiteți, aș dori să mă refer la prioritățile noastre legate de conținutul acestui raport. Recunoaștem că s-ar putea să existe probleme legate de o, de o discriminare indirectă de gen când vine vorba de politicile fiscale. Pentru noi prioritatea este, sunt instrumentele de pe piața muncii, inclusiv punerea în aplicare adecvată a cadrului legislativ european existent. Politicile Um, fiscale, în general, au fost create pentru a fi neutre um, și nu favorizează, nu-i favorizează nici pe bărbați, nici, nici pe femei. Um, din păcate, o discriminare este posibilă pe piața muncii și aici cred că trebuie să acționăm mai mult. Insistăm asupra faptului că chestiunile fiscale țin de competențele statelor membre. Putem să invităm statele membre să examineze influența pozitivă sau negativă uh, a politicilor fiscale asupra bărbaților sau femeilor, însă nu putem accepta uh, prioritizarea unor sisteme față de alte sisteme. Nu putem uh, influența um, libertatea de alegeri pe care o au familiile europene în uh, domeniul fiscal. Pentru grupul nostru politic este important ca cetățenii să ia deciziile cele mai importante din punctul de vedere al intereselor proprii fiscale. În ceea ce privește criticile exprimate față de uh, TVA. Considerăm că proiectul de raport merge prea departe. Cred că uh, aceste chestiuni trebuie discutate în contextul uh, directivei TVA și pentru a permite pentru a permite o marjă mai mare de manevră statelor membre. Deci, în concluzie, Vom fi constructivi, am apreciat deschiderea uh, raportorilor, însă poziția finală a grupului nostru va depinde de forma finală a amendamentelor de compromis. PP-ul așteaptă cu nerăbdare, de urmare, continuarea negocierilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul acum doamnei Beres din partea Eșida. Uh, Mulțumesc raportorului nostru care a făcut o muncă excelentă Uh, negocierile sunt în, încă în curs și uh, însă amendamentele depuse ne dau încredere că vom găsi o poziție comună a Parlamentului nostru. Obiectivul final ar fi să avem uh, Uh, o imagine mai clară a fiscalității în statele membre care penalizează femeile la accesul sau întoarcerea pe piața muncii, o chestiune cheie pentru a avea o viață independentă din punct de vedere al resurselor. Ideea impunerii juste a veniturilor uh, bărbaților și femeilor uh, care ne face ca uh, întoarcerea femeii în viața muncii să fie mai puțin rentabilă pentru un cuplu este uh, în, uh, în plus în detrimentul cuplului, în plus față de politicile demografice din anumite state membre. Deci, a putea să se utilizeze fiscalitatea pentru a dezvolta servicii de îngrijire a copiilor. Acesta este un lucru foarte important pentru că se pot uh, compensa astfel individualizările impunerii și uh, se poate permite o reîntoarcere mai ușoară a femeii pe piața muncii. Motiv din care uh, cred că vom reuși să ajungem la un acord Uh, în jurul unei formule de comun acord, însă rămâne să rezolvăm dificultățile principale și anume uh, uh, individualizarea impunerii. Cerem statelor membre să introducă impozitarea individuală, asigurând toate beneficiile legate de calitatea de părinte acest, așa, aici putem să încercăm să elaborăm o poziție comună. Raportul susține uh, reforma TVA în statele membre, uh, trebuie să se elimine, așa zis, taxa pe, pe tampoane. Uh, este o um, um, este un aspect care discriminează femeile uh, um, afectează în mod inegal populația și are un impact diferențiat între bărbați și femei. Trebuie gândite mai bine aceste politici bugetare și fiscale. și uh, urez mult succes uh, celor doi coraportori. Mulțumesc, doamna Beres. Iar acum îi dau cuvântul domnului Tremosa din partea ALDE. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc uh, raportorilor pentru munca lor ne confruntăm cu o nouă realitate. Avem din ce în ce mai multe date în legătură cu inegalitatea din diversele sectoare, în legătură cu salariile și vedem care sunt uh, modelele de discriminare între bărbați și femei. Atunci când vine vorba de a cumpăra un coș de produse esențiale, nu sunt aceleași produse pe care le cumpără bărbații și femeii, femeile. Dacă există uh, date uh, din ce în ce mai uh, clare că există o discriminare în ceea ce privește impunerea acestor produse și costul acestora, cred că trebuie să răspundem acestor noi realități cetățenii noștri ne cer din ce în ce mai mult adaptarea politicilor publice la aceste noi realități. Nu cred într-o Uniune Europeană a transferurilor, ci o Uniune a bunelor practici și împărtășesc opinia antevorbitorilor mei eh, că impozitarea este o competență a statelor membre, însă din partea Uniunii Europene trebuie să uh, recomandăm bune practici, chiar dacă acestea nu sunt obligatorii. Considerăm că statele membre ar trebui să aibă obiectivul de a avea mai mare egalitate în ceea ce privește echilibrul de gen. Deci, de aceea, grupul nostru se va strădui să ajungem la un consens cât mai larg pentru a îmbunătăți uh, politica de impozitare în statele membre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Tremosa. Mai dorește și altcineva să intervină? Doamna Lehart? Vă mulțumesc. Nu lucrez uh, direct pe această temă, însă îmi pasă despre egalitatea între bărbați și femei. Egalitatea de gen este foarte importantă în uh, toate activitățile în Uniunea Europeană. Așadar, egalitatea uh, de gen în domeniul fiscal este extrem de importantă. femeile nu sunt uh, egale, toată lumea trebuie să plătească. Uh, există o serie de uh, consecințe ale acestei inegalități care pot să ajungă până la violență și trebuie să ne asigurăm că vom constitui o societate mult mai egalitară care să respecte femeile, să dea femeilor oportunități egale în, fie, în, în toate aspectele, există o corelație între incidențele de violență și inegalitatea economică cu care se confruntă femeile. Trebuie să abordăm lucrurile în mod uh, integral pentru a ridica femeile într-o poziție mai bună. Am fost în parte responsabilă pentru raportul în legătură cu obiectivele uh, combaterii uh, sărăciei dacă ne uităm la datele legate de independența financiară a femeilor, eh, am eh, descoperit că politicile de austeritate au afectat profund capacitatea femeilor de a folosi încălzirea, de a-și hrăni copiii. Eh, trebuie să ia decizii foarte dificile în viața de zi cu zi și de aceea pentru mine este foarte important să avem politici de impune, fiscale mai echitabile, pentru că întreaga familie este afectată de această inegalitate. Mă interesează să știu ce fac colegii mei în acest sens pentru a avea o, mai, o bunăstare mai bună pentru femei și pentru familii. Vă mulțumesc, doamna Ward. Acum dau cuvântul din nou co-raportorilor. Uh, doamna Matias. Vă mulțumesc. Foarte pe scurt vreau să mulțumesc uh, pentru comentariile din partea colegilor. Cred că cu toții s-au referit la aspecte cheie ale raportului. Obiectivul nostru nu este să uh, intrăm peste competențele statelor membre. Nu a fost niciodată această intenție, însă trebuie să avem anumite politici comune în ceea ce privește uh, politicile fiscale care au, au un impact, impact asupra uh, egalității de gen. Uh, ne uităm la TVA și dacă ne uităm la uh, modelul de consum, uh, există o diferență destul de mare. Este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm ca Parlament, ca Uniunea Europeană Nu vrem să aprofundăm inegalitatea de gen care există deja în societățile noastre. Eu personal și cred că ambii coraportori îi mulțumim lui Pervanș pentru formularea pe care o sugerează pentru a uh, rezolva problema principală în acest raport. Este o propunere foarte bună pe care o vom discuta cu raportorii din umbră, însă mulțumim foarte mult pentru sugestie și de asemenea colegului de la PPE vom ține cont de toate situațiile și îngrijorările exprimate pentru a ajunge la un compromis final constructiv. Bineînțeles, Aici este vorba doar de aplicarea uh, temeiului juridic deja existent în Uniunea Europeană, dar și să se schimbe anumite practici dacă acestea nu sunt echitabile, pentru că dacă vorbim doar de aplicare, uh, nu realizăm nimic în plus, trebuie să venim și cu propuneri pentru a ne asigura că există baza juridică și dacă nu uh, există, atunci să demarăm o schimbare în acest sens. Mulțumesc și aștept uh, continuarea discuțiilor. Uh, domnule Urtasun, nu am foarte multe adăugat. Colega mea a spus aproape tot. Trei lucruri. Noi avem disponibilitatea de a ajunge la un consens larg și sperăm că la următoarea reuniune a raportorilor din umbră vom putea încheia acest dosar. În al doilea rând, pe problema menționată de colegul de la, colega de la PPE în legătură cu taxa pentru produsele sanitare pentru femei, într-adevăr, există un fenomen de uh, discriminare directă în statele membre. Există foarte multe campanii în Europa care cer reformă în acest sens și cred că trebuie să reflectăm acest lucru. Este unul dintre obiectivele principale ale raportului. Uh, putem să discutăm formularea, însă acest aspect trebuie să apară în raport. În ceea ce privește individualizarea, propunerea lui Pervanș mi se pare bună. Propun să demarăm de acolo și să vedem dacă este acceptabilă pentru restul grupurilor, însă în principiu noi suntem pentru încercarea găsirii unui compromis. Mulțumesc tuturor și sper că vom uh, reuși să finalizăm acest dosar la următoarea uh, reuniune a raportorilor din umbră. Mulțumesc, domnule Urtasun. Votul va fi în uh, următoarea reuniune comună în 21 noiembrie. Acum se încheie reuniunea noastră comună. Este ora 9. Începem uh, reuniunea următoare comisie.